animală aplicabile circulației necomerciale a animalelor de companie. La începutul dezbaterii aș dori să dau cuvântul pentru patru minute doamnei raportor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este primul regulament modificat uh, înainte de, după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Aș dori să mulțumesc raportorilor, doamnei Suli, doamnei Vălean, doamnei Wilmot, doamnei Rosbach și doamnei Evans pentru uh, efortul lor susținut uh, în cadrul acestor negocieri foarte complexe. Aș dori să mulțumesc și uh, serviciilor juridice și pentru codecizia ale Parlamentului pentru sprijinul acordat. Aș dori să mulțumesc și Consiliului și Comisiei pe această cale. Conținutul acestui uh, dosar a fost uh, hotărât la ședința ENVI din decembrie și în conformitate cu regulamentul 190 încercăm să ajungem la un acord. Din păcate, câteodată se pare că el ne scapă printre degete, însă de această dată am reușit. Am obținut un acord și astfel uh, ne-am asigurat că proprietarii de animale de companie pot continua să călătorească pe teritoriul Uniunii Europene cu animalele de companie și uh, unele state membre au posibilitatea de a uh, impune cerințe mai stricte uh, în funcție de boală, restricții de 18 luni. Acest regulament ține cont de progresele înregistrate până în momentul de față și încercăm să ne asigurăm că continuăm să combatem rabia în Uniunea Europeană. Regimul de tranziție e prelungit în cinci state membre până în 30 decembrie 2011, când acest regim de tranziție va fi armonizat în întreaga Uniune Europeană. Acest regim de, regim de tranziție va include și echinococoza și căpușele care vor beneficia uh, de aceeași uh, prelungire. Comisia uh, pentru acest regulament ar trebui să poată, în conformitate cu articolul 290, să adopte acte delegate. Deci, Consiliul și Parlamentul poate uh, conferi Comisiei competența de a, de a adopta acte neobligatorii. De exemplu, pentru a controla alte boli Uh, uh, care să permită uh, libera circulație a, a animalelor de companie, Comisia poate să adopte aceste acte delegate. De asemenea, trebuie să modificăm prevederile cu privire la identificarea animalelor și prin intermediul actelor delegate cerințele tehnice pentru vaccinarea antirabică pot, pot fi modificate pentru a ține cont de progresele tehnologice și științifice, așa cum am spus. Am convenit formularea în legătură cu uh, punerea în aplicare a articolului 290 și aceasta în conformitate cu competențele acordate Parlamentului European odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Acordul în primă lectură ne arată că acest dosar este foarte important, este stringent pentru toate părțile implicate. În fine, aș dori să spun că e un mesaj democratic foarte puternic pe care îl transmitem și noi ar trebui să ne mântrim cu el. Faptul că raportorul dintr-un grup mic primește un dosar atât de important în care sunt implicate toate grupurile politice, ne arată cât de important este acest dosar. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat, mulțumesc și cooperării între uh, uh Comisiei, uh, Consiliului și Parlamentului uh, care a uh, depus eforturi foarte susținute și sper ca colegii să ne susțină la vot. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Debrân. Domnul comisar Dali are acum cuvântul. President, honorable members, Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, aș dori să mulțumesc Comisiei ENVI pentru munca depusă pe marginea acestui dosar și în special aș dori să mulțumesc doamnei raportor, doamnei De Brun, pentru eforturile făcute pentru a ajunge la un acord pe marginea acestui subiect, un subiect care este foarte uh, sensibil pentru anumite state membre. Apreciem faptul că o parte din chestiunile implicate în aceste discuții Um, au putut să aibă loc cu privire la actele delegate și vă mulțumesc foarte mult pentru aceasta. Sunt încântat de faptul că discuțiile intense care au avut loc între cele trei instituții au putut să ducă la obținerea unui compromis, unui text de compromis care oglindește propunerile făcute de către comisie, care ține seama de asemenea și de necesitatea de a opera anumite adaptări, modificări față de propunerile uh, făcute de Tratatul de Lisabona. Deci vedeți că uh, textul este uh, um, acceptabil pentru comisie. Știm că munca aceasta a fost dificilă și a fost încetinită din cauza nevoii de a alinia textul, dar putem să vă asigurăm că în final această muncă a meritat eforturile noastre. Uh, în ceea ce privește textul de compromis, pot să vă confirm faptul, cu mare plăcere, faptul că Comisia uh, Cere, deci, uh, uh, ca perioada aceasta de tranziție să se termine în 2012 și, deci, o deplină armonizare va fi uh, realizabilă cu începere din 2012. În acest sens, Comisia dorește să revizuiască regulamentul în întregimea sa și asta înainte de 30 iunie 2011, mai ales în ceea ce privește actele delegate și implementarea acestora. Acum, în ceea ce privește notificarea actelor delegate, Comisia de asemenea va ține seama și de uh, Uh, colaborarea celor trei instituții în așa fel încât Parlamentul și Consiliul să-și poată exercita prerogativele ce le revin în termenele stabilite și în funcție de cum acestea au fost definite în actele legislative. Comisia împreună cu Consiliul și cu Parlamentul se vor asigura de faptul că uh, dispozițiile acestui uh, regulament vor respecta articolul 299, 290 mă scuzați, al Tratatului de Funcționare al Uniunii Europene. Sper că Parlamentul va susține textul de compromis care, după părerea mea, întrunește consensul și cerințele uh, cerute de către Parlament. Mulțumesc, domnule Dali. Acum avem orator din partea grupurilor politice, mai întâi domnul Fjellner din partea PPE. Eh, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule comisar. Acesta este un subiect foarte important. Pe de o parte, pentru că dorim să le ușurăm viața oamenilor, să-și poată duce animalele de companie cu ei când călătoresc într-o altă țară dar de asemenea și pentru că dorim să ne asigurăm că bolile care ar putea să, pe care ar putea să le aibă aceste animale nu sunt răspândite în Uniunea Europeană. Ca și membru suedez în Parlamentul European, mă interesează acest subiect pentru că sunt două boli pe care, din fericire, noi nu le avem în Suedia. Una dintre ele, foarte importantă, este rabia. În momentul în care a trecut în comisie acest raport, noi ne-am îngrijorat că regulile pe care le avem în Suedia uh, ar putea să rămână lipsite de conținut, astfel încât să existe pericolul ca rabia să intre la noi în țară, ceea ce ar duce la consecințe foarte serioase în uh, Suedia. Avem um, dreptul uh, um, ca oamenii să meargă și să facă camping în orice zone verzi unde doresc. Și uh, noi dorim să uh, includem niște derogări în legislația noastră pentru a ne asigura că Arabia nu ajunge la noi în țară. În decursul dezbaterii asupra acestui raport am simțit că procedura de comitologie ar putea să creeze anumite lacune uh, care să permită intrarea acestor boli în Suedia. De aceea doresc să le mulțumesc tuturor celor care au depus atâtea eforturi pentru a găsi o soluție care să garanteze dreptul oamenilor de a-și duce cu ei animalele de companie în alte țări, dar de asemenea de a permite statelor ca, care doresc derogări pentru a-și proteja cetățenii să poată face acest lucru pentru a nu ne îngrijora că uh, intră în uh, țări uh, ca a noastră boli pe care nu le-am avut niciodată. Mulțumesc raportorului și comisiei. Mulțumesc, doamnă Linda McKevin, acum pentru socialiști și democrați. President, I... Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc în primul rând doamnei Debrân. Acest uh, dosar a fost, uh, se credea că va fi finalizat foarte repede și până la urmă s-a dovedit că trebuie să Uh, negociem noile acte delegate și cu consecințe foarte importante pentru celelalte acte și aș dori să vă felicit uh, pe dumneavoastră, doamnă raportor, și să mulțumesc Comisiei pentru eforturile depuse. S-a vorbit foarte mult despre aspectele tehnice ale acestei, uh, acestui text legislativ, dar e un text legislativ foarte important pentru cetățeni care pot să călătorească cu animalele de companie în Uniunea Europeană. În urmă cu câțiva ani, când am adoptat acest text, am avut sprijin, însă, așa cum spunea și domnul Fierner, am avut uh, perioada de tranziție pentru a evita răspândirea acestor uh, boli înspre state care, în care nu există ele. Și aș dori să rog Comisia să sprijine această perioadă de tranziție pentru că atunci când noua legislație va intra în vigoare, atunci când toate statele membre vor adopta uh, același text legislativ, să existe aceleași norme și aceleași cerințe de uh, protecție animalelor și de bunăstare a animalelor uh, în întreaga Uniune Europeană. În ce privește comitologia aceea grupul meu susține acordul negociat. Considerăm că Parlamentul ar trebui să fie pe picior de egalitate cu Consiliul. S-a vorbit foarte mult despre grupurile de experți, uh, cine ar trebui să figureze în ele. Noi am dorit să spunem că atunci când vorbim despre consultarea experților, ar trebui să ne referim la toți experții iar Comisia ar trebui să caute experți din statele membre, din ONG-uri și poate chiar și uh, cei recomandați de către Parlamentul European. Deci mă bucur că am ajuns la un acord că în perioade de tranziție să funcționeze până când expiră perioada de derocare și așteptăm cu nerăbdare propunerile Comisiei pentru noul text legislativ. Mulțumim, doamna Vălean, din partea liberalilor. Trei minute și jumătate. Thank you, Chair. Commissioner, colleague. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, dragi colegi, haideți să amintim faptul că libertatea de circulație este unul dintre uh, principii de bază ale Uniunii Europene care își dorește uh, ca uh, piața unică să se desăvârșească și acest lucru face parte din principiile de bază. Oamenii se pot deplasa în mod liber în uh, sânul Uniunii Europene și asta reprezintă o, un pilon de bază al pieței interne, dar de asemenea și un drept fundamental în, există anumite regulamente, anumite directive care prevăd acest lucru în mod clar. Se, există posibilitatea pentru cetățenii europeni să transporte cu ei animalele domestice, animalele de companie. Făr, și de aceea, având în vedere că până în prezent nu existau uh, texte care să reglementeze această deplasare, e bine, iată că acum, prin propunerea făcută de către Comisie, mergem în direcția cea bună. Și Salut uh, măsurile care au fost prevăzute în ceea ce privește pașaportul general. De asemenea, trebuie să asigurăm un nivel înalt de protecție pentru uh, aceste animale, dar și pentru uh, oameni. E nevoie de infrastructură, e nevoie de personal pentru a putea instaura această nouă reglementare. Și sper că mâine din, uh, vo în votul din Parlament se va acorda această perioadă de tranziție a anumitor state membre până în 2011, pentru că aceste state membre, în mod clar, trebuie să țină seama de situația lor specifică pentru a se putea adapta. Cu toate toate acestea, nu este pentru prima dată când anumite state membre pot să obțină astfel de derogări. Uh, în principiu, această perioadă de tranziție trebuia să dureze până în iulie 2008, după care aceasta a fost prelungită până în 2010 și iată că acum s-a ajuns la un acord în ceea ce privește o nouă prelungire. Poate că unii ar putea considera că uh, anumite populații din anumite state membre sunt cele care în principiu s-ar contamina mai repede. Bine, nu. E nevoie de o armonizare desăvârșită, e nevoie de programe de vaccinare, în așa fel încât să se elimine rabia peste tot, în toate statele membre. Și cred că aceasta este, uh, este momentul în care se va pune capăt unei astfel de uh, tranziții care a fost acordată anumitor state membre. Cu toții suntem de acord asupra faptului că această perioadă de tranziție trebuie să fie eliminată și că regulile se vor aplica pe deplin tuturor uh, cât mai repede posibil. În acest raport au mai existat și alte chestiuni unde opiniile erau divergente. Nu era vorba de conținut, ci era vorba de discuțiile noastre interne în ceea ce privește procedura de comitologie, modul în care trebuie aplicate prevederile tratatului de Lisabona. Acum trebuie să vedem cum anume aceste prevederi se vor aplica în practică, având în vedere competențele sporite de care beneficiază Parlamentul European ca urmare, ca urmare a intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona. Este clar că modul în care noi am acționat acum va constitui un precedent pentru deciziile viitoare. Și este un desalutat faptul că am reușit la Consiliul, la Comisie și la Parlament să uh, ajungem la un acord în acest sens. Mulțumesc! Mr. Nicholson, for one... Vă mulțumesc, domnul Nicholson. Un minut, din partea conservatorilor și reformiștilor europeni. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie întâi să mulțumesc, doamne raportor, pentru eforturile serioase pe care le-a făcut în acest raport. La început, am crezut că va fi un dosar care nu va cauza prea, multe, prea multă bătaie de cap, dar până la urmă s-a dovedit că situația era mult mai uh, sensibilă decât credeam. Și doamna raportor a trebuit să uh, ducă negocieri uh, serioase și să depună eforturi uh, mari pentru a uh, încheia acest raport în calendarul pe care l aveam, pentru că eram uh, presați să Ehm, încheiem raportul înainte de expirarea perioadei pentru derogare. Cred că este un act legislativ foarte important care protejează zonele și țările care sunt îngrijorate de diseminarea rabiei. Este o boală care încă mai există în anumite părți ale Europei și sperăm că până la sfârșitul 2011 programele de vaccinare vor fi reușit să eradicheze această Uh, boală odată și pentru totdeauna. Până atunci avem o situație în care putem să um, impunem niște cerințe mai stricte, tranzitorii, până la uh, momentul alinierii în regim general cu toate celelalte state membre. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Sunt Acum, doamna Rosbach, două minute. Tak, Barbara de Brun. Fordi dit er enorme arbejde med opdateringen af denne tekniske forordning. Uh, Vreau să-i mulțumesc lui Barbara de Brun pentru activitatea sa excelentă. A fost foarte greu. Uh, um, era, era foarte greu până acum pentru mulți cetățeni să călătorească împreună cu animalele de companie. Trebuia să depună tot felul de cereri. Era multă birocrație uh, implicată. Dar totuși, acest lucru este necesar pentru că în unele țări există o uh, Uh, luptă care se duce de multe vreme pentru uh, uh, a opri um, răspândirea necontrolată a anumitor boli. Și se fac, există programe de vaccinare a animalelor sălbatice, de exemplu. Înțeleg că anumite state membre se tem și nu doresc să renunțe la cerințele mai severe pe care le impun la nivel național pentru că dorim să avem un nivel înalt al protecției cetățenilor noștri. Doresc să întreb Comisia dacă nu ar fi o idee bună uh, să reintroducă controlele veterinare la granițe, la frontiere, pentru ca un, fiecare cetățean să știe că, și să fie liniștit că în țara sa nu intră animale de companie care Uh, sunt bolnave. Ar trebui să fie controlate toate animalele la uh, frontiere. De asemenea, uh, astfel s-ar putea um, elimina contrabanda cu animale, care ar putea să fie descoperite la astfel de controle. Vă mulțumesc! domnul Schnellhardt, două minute. În numele PP. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, vă urez bun venit la Parlamentul European. Doamnelor și domnilor, și eu doresc să o felicit pe doamna raportor, a făcut o activitate excelentă. Cred că acest document acoperă multe domenii. În ultimii ani am văzut uh, faptul că a crescut numel, numărul animalelor de companie care uh, călătoreau împreună cu proprietarii Uh, lor. Este foarte normal pentru că e foarte bine ca și proprietar de animal de companie să poți să-ți duci animalul cu tine când călătorești. Totuși, nu dorim să se răspândească bolile în Uniunea Europeană. Cred că avem reguli foarte bune în această directivă 998 din 2000 uh, 3. De asemenea, vom avea un uh, pașaport uh, cu vaccinările fiecărui animal pentru a vedea foarte clar uh, care este situația medicală a acesteia și, de asemenea, din 2011 vom avea o identificare electronică a animalelor de companie. Dar, doamnelor și domnilor, în ultimii ani am făcut foarte multe pentru a eradica bolile uh, animalelor în Europa, mai ales în ceea ce privește rabia, Um, Comisia Europeană a depus eforturi foarte serioase, a finanțat uh, programe de vaccinare care uh, au avut rezultate foarte bune. Aceste derogări care sunt aprobate din nou și din nou pentru anumite state reprezintă o povară pentru cetățeni și uh, eu cred că nu există un raport costuri-beneficii uh, în favoarea acestor derogări. Eu am primit uh, plângeri de la cetățeni care s-au plâns că au fost șicanați uh, în momentul în care au dorit să își ducă animalele de companie într-o altă țară. De exemplu, persoane care au dorit să meargă în Marea Britanie au primit cu două zile înainte de călătorie niște cerințe suplimentare pe care nu au putut îndeplini, a trebuit să plătească amendă uh, Uh, pentru acest lucru. Și cred că la nivel european ar trebui să avem niște reguli care să fie aceleași pentru toată lumea și sigur că trebuie să um, nu existe pericolul uh, răspândirii unor boli, dar cred că în ceea ce privește animalele de companie nu mai avem acest risc. Mulțumesc. Acum are cuvântul Iolainen. Tot două minute. Vă rog. Mulțumesc. Bine ați venit în Parlament, domnule comisar Dali. Mă alătur colegului Schnellhardt. Um, aveți uh, de muncă serios în acest domeniu pentru a crea condiții egale în 27 de state membre până în 2011. Condiții egale pentru ca animalele de companie să poată să călătorească fără ca uh, proprietarilor să fie șicanați. Libera circulație pentru uh, pisici și câini, conform regulamentului din 2003, acum facem a treia oară o derogare. Mie mi se pare că durează cam mult toate aceste lucruri. 10 ani pentru a armoniza aceste cerințe. Niciun stat din Uniunea Europeană nu dorește să uh, circule o boală a animalelor pe undeva, dar mă întreb de ce uh, există state, 22 de state care pot să accepte uh, călătoriile animalelor de companie și 5 state nu pot să accepte acest lucru. Uh, așadar, mă miră oarecum situația aceasta. Știu că există șicane și există aceste uh, derogări. Cred că cel târziu în 2011 ar fi vremea să avem o dată pentru totdeauna uh, condiții egale, piața internă și pentru circulația animalelor de companie. Uh, Uh, colegul uh, meu a spus deja că există un pașaport al vaccinărilor, există uh, identificare electronică a animalelor care ar trebui să mulțumească pretențiile și ale celor cinci țări care deocamdată nu permit libera circulație a acestor animale. Cred că va intra în cărțile de istorie acest document, pentru că este primul uh, act de acest tip după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, în care suntem la egalitate cu Consiliul uh, în ceea ce privește actele delegate. Am avut uh, negocieri foarte serioase, o luptă, de fapt, cu Consiliul și de aceea o felicit pe doamna de Brun și pentru faptul că începe o nouă epocă cu această procedură. Avem aproximativ 100 de acte juridice pe an, dar avem 6.000 de acte delegate. Așadar, putem să ne dăm seama cât de important este să uh, punem pe picioare de la bun început această procedură. Mulțumesc! Mulțumesc! Chris Davis, acum două minute și jumătate. Thank you, President and Commissioner. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Aș dori să doresc să spun câteva cuvinte laudând legislația pe care o avem ne bazăm uh, pe o lege privind circulația animalelor care a intrat în vigoare în urmă cu 10 ani în Regatul Unit. Și astfel am redus volumul mare de legislații, de texte legislative care îi stresau atât pe animalele de companie cât și pe stăpânii lor. Eu am înțeles că Frodo, un uh, cățel, s-a bucurat de introducerea în vigoare a acestui uh, text legislativ și după aceasta multe animale de companie au putut circula liber. În urmă cu 5 ani au fost introduse principii noi și cu mare succes. Sute de animale călătoresc în Europa cu săpânilor în Europa. 60% ni se spune e vorba de uh, animale britanice. Asta spune ceva despre sufletul britanicilor, dar sigur că nu-i momentul să discutăm despre engleză acum. Am reușit să obținem un echilibru, să încurajăm circulația animalelor și să punem capăt bolilor. Rabia a fost controlată, 2000 de, 270.000 uh, de uh, cazuri uh, în urmă cu 3 ani, mai puțin de 30.000 de cazuri anul trecut și niciun caz nu implică circulația animalelor în conformitate cu această lege. Pe mine mă surprinde faptul că dihorii nu circulă la fel de mult precum ne așteptam. Când am discutat acest text legislativ, m-am întâlnit cu mulți săpând de dihori în Regatul Unit și eu m-am întrebat de ce această legislație nu include și dihorii, pentru că noi am dorit ca dihorii să poată participa la expoziții de dihori în Europa. Comisia părea surprinsă și am avut o adevărată uh, dezbatere. Se pare că se poate vaccina un dihor împotriva Arabiei, însă uh, vaccinarea nu se poate dovedi. S-a uh, dovedit însă că rabia apărea număr atât de mic la dihori încât ei puteau fi incluși în text. Sau, din păcate, puțini dihori au călătorit și de aceea, pentru a-i răspunde lui Joe Linen, e motivul pentru care în anumite țări precum Portugalia, uh, animale de companie precum uh, herminele nu pot circula. Situația ar putea să se înrăută, Însă avantajul, domnule comisar, e că mă întorc în circumscripție și când cetățenii mă întreb ce a făcut Uniunea Europeană pentru noi, le pot spune noi am făcut acest lucru, puteți să vă luați animalul de companie, pisica, cățelul sau dihorul în vacanță. Thank you. I think it's very important. Now, Mr. Wojciechowski. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Wojciechowski, dar nu-l văd în sală. nu dau cuvântul domnului timp de un minut. Mulțumesc, președinte. Am înțeles că ideea care a stat la baza acestui pașaport pentru animale a venit de la un partid din uh, Marea Britanie care oglindește foarte bine această propunere periculoasă. Țara mea are o perioadă de șase luni de carantină pentru animalele de, uh, de companie și această Uh, măsură pentru a pune capăt circulației bolilor a fost eliminată. Astfel, s-a uh, subminat o decizie a guvernului britanic care a fost uh, ales în mod democratic și care se bazează pe, pe, pe texte, pe, pe administrația europeană. Ori, din câte am înțeles eu, vaccinarea nu este un mod sigur de a combate răspândirea bolilor, pentru că vaccinarea poate fi subminată în multe moduri de exemplu, un animal, dacă are o, o boală și este vaccinat, poate deveni și mai periculos, poate să devină purtător al bolii fără a prezenta uh, simptome. Uh, apoi, uh, toată uh, birocrația stufoasă care însoțește vaccinarea pune și a probleme. Anumite țări cer un pașaport oficial, ori pentru alte țări e nevoie de orice tip de document de vaccinare. În alte țări, pașaportul nu este o dovadă a vaccinării. Multe companii aeriene nu pot să prezintă detalii în legătură cu condițiile de circulație. Deci, domnule președinte, e o bombă care va exploda și în țara mea se spune dacă nu s-a rupt, de ce să repari? Uh, aș dori o explicație din partea Comisiei. Domnul Davis uh, a ridicat cartonașul albastru, deși da cuvântul. Domnule președinte, aș dori să îl întreb pe domnul Engnu dacă nu consideră că dacă guvernul britanic uh, nu ar fi introdus această legislație înainte de aderarea Uniunii Europeană, ar fi fost mai bine pentru Marea Britanie? Uh, Domnul Egnu, Uniunea Europeană a devenit mult prea mare, are prea multe culturi și nu am încredere în acest sistem deloc și se va înrăutăți. Mulțumesc. Thank you. Madam McGuinness, for two minutes, please. Mulțumesc, doamna McGuinness. President, and I welcome the Commissioner. I thank the... Mulțumesc, domnule președinte. Salut comisarul. Aș dori să mulțumesc doamnei raportor pentru a continuat ce spunea domnul Egnu dacă nu s-a spart de ce să repari, asta facem noi aici. Extindem derogările pentru uh, anumite state membre, dar permitem circulația uh, animalelor și sunt sigur că pentru cei din galerie, uh, circulația animalelor în statele membre li se pare o uh, problemă simplă, dar totuși nu e așa de simplă pentru că vorbim de sănătatea animalelor și, și sănătate în general și e nevoie de reguli și de contracte foarte stricte. Trebuie să recunoaștem că cetățenii au dreptul să circule cu animalele de companie, mulți britanici și mulți alții o pot face, însă sunt probleme. Acest raport mă îngrijoram că se va împotmoli în problemele tehnice legate de tratatul de la Lisabona și n-ar trebui să ne facem uh, uh, probleme dacă ar fi fost important pentru noi ca Parlament și doamna raportor a pledat uh, bine cauza numele nostru și a fost felicitată. Însă pericolul era că am, ar fi putut să se strecoare printre degete niște măsuri pentru a nu uh, răspunde îngrijorărilor uh, Suediei, Irlandei și altor țări. Cred că viitorul e mai important și, domnule comisar, spuneați că aveți proiecte pentru a uh, uh institui noi texte legislative în acest sens și cred că de ele ar trebui să vorbim deocamdată. Și cred că cu toții ne dorim acest lucru să ajungem la cerințe de sănătate publică și pentru animale foarte stricte și această legislație ar trebui să ne permită acest lucru. Deci felicitări doamnei raport raportor, felicitări tuturor celor care s-au implicat în acest raport, care i-au uh, permis să ajungă în forma sa actuală. A răspuns tuturor îngrijorărilor, nu numai uh, celor din uh, extrema stângă, dar și altora. Și cred că e, într-adevăr, ne arată că e nevoie de un nou text legislativ în ce privește uh, transportul animalelor de, de, companie. Avem o astfel de legislație pentru animale în general, avem nevoie de o legislație simplificată pentru animale de companie. Doamna Ulskroc, timp de un minut și jumătate are cuvântul. Comisiunea eh, a prezentat un bra Mulțumesc, domnule președinte. Comisia ne-a făcut o propunere foarte bună pentru a modifica regulamentul acesta de sănătate animală și în acest caz concret ne referim la modul în care circulă animalele de companie. Ni se pare foarte bine faptul că se pot păstra aceste norme mai stricte în vigoare în anumite state membre, precum, spre exemplu, în Suedia. Autoritățile competente în acest domeniu în Suedia au constatat că dacă nu ar fi existat această posibilitate de control, atunci cu siguranță că Tenia ar fi fost prezentă de asemenea și în Suedia și ar fi avut un efect negativ asupra vieții um, în spațiile uh, naturale, ceea ce e un lucru deosebit de important pentru o țară precum Suedia. Deci aș dori să mulțumesc Comisiei pentru faptul că avem această posibilitate de perioadă tranzitorie, aș dori să mulțumesc Comisiei pentru posibilitatea de compromis și aș dori să mulțumesc și doamnei raportor și raportorilor din umbră pentru eforturile depuse. Mulțumesc și acum domnul Childers un minut. Domnule președinte, în primul rând doresc să îi mulțumesc colegii mele, doamna De brn pentru munca depusă în acest raport. Cazul uh, unei persoane de 38 de ani care a murit la Belfast anul trecut ne-a reamintit care este pericolul uh, pe care îl prezintă uh, rabia în Irlanda. Se crede că ea a contractat această boală încercând să despartă două animale de companie care se luptau în, într-o călătorie în Africa. Și de asemenea a existat și cazul unei pisici care a început să se comporte ciudat și uh, era periculoasă. Rabia este o boală fatală pentru că se manifestă simptomatic foarte târziu și de aceea Irlanda are niște uh, măsuri foarte clare, de, stricte de carantină ale animalelor importante și dorim să menținem acest uh, statut de țară care, în care nu există rabia. Acest uh, regim tranzitoriu uh, prelungit până la uh, sfârșitul anului 2011 trebuie să rămână așa în continuare pentru că aceste uh, măsuri suplimentare de siguranță sunt cruciale și pentru oameni și pentru animale. Este vorba nu doar de rabie, ci și de tot felul de căpușe care nu există în Irlanda. Uh, acceptând această propunere, Parlamentul ar facilita lupta împotriva rabiei și ar pune bazele pentru eradicarea sa în Europa. De aceea, nu trebuie să uităm urgența acestei uh, probleme. Mulțumesc. Acum, în procedura intervențiilor spontane, am trei uh, vorbitori. În primul rând, domnul Micolașic. Un minut. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh... Mulțumesc, doamne președinte. Domnule comisar, uh, Stimați colegi, sunt de acord cu această propunere privind cerințele veterinare care permite sau înlăsneste uh, transportul animalelor de companie în Uniunea Europeană. Aș dori să o felicit pe doamna raportor pentru activitatea sa, pentru că acest raport este foarte bun. El include măsuri care duc la vaccinarea împotriva rabiei și a altor uh, boli sunt convins că astfel de măsuri vor duce la o armonizare a regulamentelor pe piața internă a Uniunii Europene și astfel vom uh, reuși să eliminăm amenințarea pe care o reprezintă bolile contagioase. Sigur că atunci când se transportă animalele de companie,

consider că s a obinut un compromis bun care prevede un răspuns eficient în cazul în care statele membre îi justifică preocupările legate de răspândirea unor boli i oferă garania că atunci când se folosete puterea delegată comisia va consulta o serie de experi experii comisiei ai statelor membre experi ai organizaiilor non guvernamentale sau experi ai parlamentelor într un context mai larg am primit asigurări scrise că acest raport nu va constitui un precedent pentru folosirea viitoare a puterilor delegate în acest fel preocupările parlamentului referitoare la crearea unui precedent pentru noua procedură de comitologie sub tratatul de la lisabona vor fi luate în considerare. mulumesc. Mrs. Iotova Doamna Iotova se pare că nu este și atunci domnul Mulțer, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Eforturile Uniunii Europene de a eradica bolile animale, cum este rabia sau căpușele, sunt remarcabile și este foarte bine să se introducă măsuri care să faciliteze circulația acestor uh, animale de companie Um, măsurile de vaccinare și identificarea electronică, pașaportul acestor animale de companie sunt măsuri foarte bune care, uh, ne, care uh, asigură uh, faptul că nu se um, răspândesc aceste boli. Problema este pentru noi că există o contrabandă cu animale de companie Um, și această contrabandă poate întotdeauna să aducă boli în Uniunea Europeană. Se fac uh, transporturi care trec uh, prin Uniunea Europeană și prin uh, țara mea, prin Austria, și astfel pot să apară boli. Există um, animale sălbatice care pot să fie bolnave și care, în momentul în care nu sunt descoperite la controle la frontieră, pot să disemineze aceste boli. Și de aceea avem nevoie de măsuri și în acest domeniu. Now, I think the word goes to the commissioner. Cred că acum are vorba, are cuvântul domnul comisar, domnul Dali. President, honorable members. Domnule președinte, stimați deputați, cu toții putem să ne mândrim de progresele înregistrate pe acest uh, dosar, uh, care a fost uh, finalizat într-un context juridic și sub presiunea timpului. Prelungirea cu 18 luni a regimului de tranziție, reglementând circulația animalelor de companie în 5 state membre, va permite acestor state membre să, să se adapteze la sistemul care se, adopt, se aplică în toată Uniunea Europeană. Aș dori să confirm faptul că Comisia nu dorește să propună o prelungire suplimentară a acestei perioade de tranziție. În același timp, Comisia va putea astfel să pregătească o propunere cuprinzătoare, al cărei scop să fie revizuirea regulamentului în totalitatea sa și mai ales să aducem vechile proceduri de comitologie cu uh, spiritul și cu litera tratatului de la Lisabona. Trebuie să recunosc că pentru cetățenii europeni e vorba de un dosar foarte important și mă bucur de faptul că am avut această dezbatere de succes. Doamna De Brun are cuvântul pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îl salut pe domnul Dali, prezent în Parlament, și aș dori să profit de ocazie pentru a-mi exprima dorința de a colabora cu domnul Dali. Am apreciat uh, declarația sa în această după-amiază în Parlament și, așa cum a spus și el, substanța, conținutul raportului uh, a, fost obiectul, a făcut obiectul unui acord um, între Parlament și Comisie. Și, bineînțeles, ne dorim o abordare care să se bazeze pe date științifice, așa cum spunea și domnul comisar. Trebuie să avem date la dispoziție în ceea ce privește uh, prezența Arabiei, uh, prezența eventuală a Arabiei în anumite state membre. Și cred că mi se pare foarte bine faptul că în momentul în care se va uh, încheia perioada de tranziție, acest lucru va corespunde cu programele de vaccinare lansate în diferitele state membre. Și așa cum spunea domnul comisar, plecând de la această dată pe care noi am fixat-o, vom avea ocazia să uh, propunem uh, posibilități de formare pentru personal, să avem uh, la dispoziție infrastructurile necesare, în așa fel încât în momentul în care derogarea ajunge la sfârșit în 2011, toate prevederile legate de libera circulație animalelor de companie să fie între timp armonizate, iar oamenii să fie liberi să călătorească peste uh, frontiere în sânul Uniunii Europene, însoțiți de animalele lor de companie. Perioada de tranziție, așa cum a fost prevăzută, va acorda statelor membre posibilitatea de a introduce prevederi mai stricte. Deci, încă o dată doresc să mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat în munca mea referitoare la acest uh, raport deosebit de dificil. Vă mulțumesc tuturor! And um, thank you too, Ms. De Brun, and... Mulțumesc și dumneavoastră, doamnei De Brun, precum și tuturor colegilor care au luat uh, parte la dezbatere. Dezbaterea se încheie aici, votul va avea loc mâine. Punctul următor de pe ordinea de zi e vorba de